Uh, Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările ședinței noastre fără niciun fel de întârziere pentru că avem o ordine de zi încărcată și având în vedere constrângerile de timp, uh, îi voi da cuvântul uh, a colegei noastre care ne va mm, prezenta stadiul Uh, negocierilor în trialogul PSCI. Este ultimul punct care era înscris pe ordinea de zi de azi dimineață, dar nu am avut timp să-l uh, facem. Aveți cuvântul, uh, doamna raportoare. Acum, ca o informare pentru colegii noștri, Comisia Europeană în uh, conformitate cu o inițiativă lansată de actualizare a deciziilor privind unul din uh, pilonii programului PSCI și anume EURES ne-a furnizat informări în repetate rânduri. Înțeleg că textul a fost uh, făcut public ieri, continuă să pună niște, să ridice niște probleme și dacă nu reușim astăzi, mâine voi avea un uh, nou, uh, o nouă discuție telefonică cu comisarul pentru a um, clarifica situația și în funcție de discuția pe care o, vei avea, o voi avea cu dumnealui, vom decide cum vom continua cu această procedură și sigur că vă vom informa. Doamna raportoare, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să le uh, mulțumesc tuturor celor care participă din partea Parlamentului la acest trialog. Trebuie să vă spun că doresc ca toți să mergem pe aceeași direcție, să lucrăm către aceeași direcție, pentru ca uh, compromisul la care am ajuns aici la comisie să fie susținut. Mie, în calitate raportoare, îmi vine mai ușor pentru că din partea Consiliului negocierile um, sunt destul de greoaie. Am vorbit despre microfinanțarea antreprenoratului social săptămâna trecută și am încheiat uh, până una alta uh, negocierile. Avem, am obținut uh, o distribuție de 45% în microfinanțare și antreprenoriat social și, de asemenea, concentrarea noastră um, s-a axat pe persoanele defavorizate important era mentoringul și trainingul și noi am dorit ca acesta să fie asigurat, de exemplu, prin intermediul FSE-ului. Am început să discutăm și despre diverse acte normative care, pentru întreg Parlamentul European, reprezintă o prioritate și sunt o întrebare orizontală. Nu am vrut să amânem acest punct pentru că considerăm că în negocieri, Acesta reprezintă o întrebare importantă pentru noi toți. Poziția Consiliului este de respingere până în acest moment, dar vom uh, aștepta în continuare să vedem cum se vor încheia discuțiile ulterioare. Am început și cu capitolul EURES săptămâna trecută, iar din punctul meu de vedere, atitudinea Consiliului în această privință uh, este mai dificilă. Este mai ușor să discuți atunci când poți să faci un schimb de argumente, făcând trimitere doar la poziția comisiei. Uh, dacă se procedează așa, este greu să negociezi cu adevărat, iar noi trebuie, în calitate de Parlament și uh, legiuitori, să uh, venim în întâmpinarea acestora și să găsim niște compromisuri bune. Distribuția procentelor este importantă pentru noi și, de asemenea, parteneriatele uh, la frontieră. Însă, săptămâna trecută nu s-a făcut niciun pas în direcția vreunui acord. Doamna președintă, um, cunoaște deja reforma EURES, uh, ea a menționat-o. Despre aceasta s-a vorbit și lunea trecută. Există câteva suprapuneri uh, referi, cu axa noastră EURES, iar noi, în calitate de raportori pentru Parlament, suntem uh, uimiți că pot fi anticipate niște rezultate ale negocierilor de pe acum. Mai există un punct pe care aș dori să îl menționez, pentru că sunt destul de supărată, de iritată de acest lucru. Dacă noi, uh, raportorii și cei uh, de la Ample, dorim să fim uniți, atunci Uh, să știți că uh, în exterior se spune că uh, Parlamentul nu are absolut deloc habar despre EURES și sper că Comisia va susține deciziile și va respecta mai mult deciziile și know-how-ul Parlamentului. Pentru că aici vorbim despre o colaborare. Pe 16 noiembrie a avut loc o discuție referitor la noua reformă EURES cu Comisia de coordonare și cred că Comisia a ascultat cu atenție ce au avut de spus partenerii de discuție acolo referitor la propunerile Parlamentului. Și uh, aceștia au spus că Parlamentul este aproape de practică, uh, chiar mai aproape cu propunerile decât uh, o face Comisia. Vă mulțumesc! Merci. Est-ce que... Doamna președinte, mulțumesc! Cred că acest uh, raport uh, foarte clar uh, nu a ridicat niciun fel de observație. Este important ca toți membrii comisiei noastre, în conformitate cu practica pe care am aplicat-o inclusiv la nivel de Parlament, să poată să fie implicați prin acest raport în stadiul de avansare al negocierilor negocieri în cadrul care, cărora raportoarea rămâne fidelă mandatului pe care l-a primit. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi și acum ajungem la punctul 10 prin care vom uh, analiza proiectul de raport al colegei noastre Danuta Iaslovietska cu privire la directiva privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Îi dau cuvântul doamnei Iaslovietska pentru prezentarea proiectului său de raport. Dzień dobry, pani, dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După 16 ani de existența a directivei 96-71 privind detașarea lucrătorilor în acest an, în martie, Comisia ne-a uh, prezentat un proiect de document. Doamna președintă întrerupe vorbitoarea, spunându-i că poate să vorbească mai rar, pentru ca interpreții să poată să urmărească discuția. Îmi cer scuze, da? Ca urmare, în martie, Comisia Europeană a prezentat un proiect de directivă care se referă la implementarea Directivei 96-71 privind detașarea lucrătorilor uh, în cadrul prestării de servicii. Spuneam că după 16 ani de experiență știm cât este de important să-i protejăm pe lucrătorii europeni și să garantăm legalitatea proceselor. Astăzi, în aceste momente de criză, această categorie de lucrători este printre cele mai afectate. lucrători, acești lucrători sunt utilizați deseori în exemplele de mm, dumping social. Directiva de față se referă la libertatea prestării de servicii și nu la libertatea de uh, circulație. Este un lucru pe care dorim să-l subliniem în primul amendament. Este vorba despre libertatea prestării de servicii, iar baza este salariul minim. Salariul minim dintr-o anumită țară unde situația este mai avantajoasă pentru lucrătorul respectiv, iar beneficiile, prestațiile sociale sunt retransmise țării de origine. Ambele părți trebuie să decide asupra condițiilor minime de aplicat. Ca urmare, nu putem vorbi despre dumping social. Un alt aspect important este că, un alt aspect important este că detașarea lucrătorilor este interesant atunci când vorbim despre serviciile transfrontaliere. Uh, un milion de cetățeni au utilizat deja această posibilitate de detașare și considerăm că că astăzi, mai mult ca niciodată, în aceste momente de criză, competitivitatea este cea care influențează gradul de ocupare și poate încuraja crearea de noi locuri de muncă. După multe întâlniri cu partenerii sociali și după organizarea de audieri publice, după analiza de cazuri uh, de încălcare a legislației, uh, am înțeles că există foarte multe exemple, ca de exemplu situațiile în care nu se semnează contracte colective, ci contracte individuale de muncă în cazul muncii transfrontaliere. Ca urmare, știm că au existat deja încălcări ale legislației și ale drepturilor lucrătorilor, uh, Chiar dacă aceste cazuri nu sunt atât de numeroase, credem că trebuie reanalizată directiva și trebuie găsite soluții care să nu mai permită astfel de încălcări pe viitor. De aceea am decis să mă axez pe acele părți și acele elemente care permit accesul la informație, legal, um, claritate juridică, cooperare administrativă, precum și uh, o motivație suplimentară pentru angajatori. Experiența pe care o avem ne arată că articolele 3, 5, 9 și 12, precum și capitole, capitolul 6 care se referă la sancțiuni, ar fi elementele cele mai controversate din propunere. La articolul 5, cred că problemele legate de detașare în sine nu Uh, îi vizează numai pe angajatorii uh, incorrecți. Deseori, uh, cazurile în care s-a încălcat legislația um, au arătat că nu existau niciun fel de informații despre condițiile de angajare, condițiile de ocupare. Suntem de acord, cred că um, cu toții, că sporirea accesului la informație este foarte importantă. Uh, Însă, pe de altă parte, cred că trebuie să avem o dezbatere pentru a vedea ce este de făcut în mod concret, pentru că știu uh, mai multe cazuri de angajatori corecți care totuși se confruntă cu probleme pentru că anumite sisteme uh, de pe piața muncii nu sunt transparente și nu sunt uh, corecte. Ca urmare, am transmis uh, niște sugestii ca, de exemplu, o singură sursă de informație în statele membre. Ar trebui să existe un singur uh, site la nivel național care să prezinte condițiile de ocupare din statul membru respectiv, condițiile de angajare. Aceste condiții disponibile pe site-ul respectiv ar trebui să fie aplicate la scară națională, ceea ce n-ar putea garanta claritatea informațiilor. Știu că statele membre au sisteme diferite și există situații în care anumite soluții sunt considerate a fi opționale sau sunt tratate ca atare de către uh, partenerii sociali și atunci este foarte dificil să se definească acele condiții uh, de ocupare care sunt cu adevărat obligatorii atunci când le cerem angajatorilor să respecte niște reguli, ar trebui să le și oferim informații, acces la informații. De aceea cred că este foarte important ca informațiile accesibile pentru angajatori și pentru uh, prestatorii de servicii uh, să fie uh, de asemenea și în engleză. Cred că ar facilita Uh, situația detașării lucrătorilor în statele membre. Așadar, am subliniat importanța clarității și a certitudinii din punct de vedere juridic. Și mă refer la articolele 3 și 9. Articolul 3 stabilește niște reguli care să ne ajute să definim conceptul de detașare. Uniunea Europeană ne dă, um, Comisia Europeană ne dă două criterii. Unul legat de activitățile pe care le are un angajator și celălalt legat de caracterul temporar al procesului de detașare. Lista criteriilor oferite de Comisia Europeană nu este exhaustivă și pentru că fiecare are propriile sale obiective, introducerea interdicției de a folosi căi ocolitoare sau eh, orice fel de sancțiuni, atunci eu aș propune să avem o listă închisă de criterii individuale. O listă deschisă nu ar face decât să submineze certitudinea juridică. Considerăm că ar trebui să ne limităm la uh, articole 31A și 31B, criterii care se referă la activitățile um, angajatorului. Criteriile de față trebuie tratate ca exemplu, ca urmare situația se poate modifica de la caz la caz. Detașarea nu este un fenomen național, ci este o modalitate de a uh, întreprinde activități transfrontaliere. Ca urmare, ar trebui să existe un cadru transfrontalier. Și ajungând la articolul 9, care vorbește despre măsuri de control, inclusiv o listă închisă de măsuri de control furnizată de Comisia Europeană, însă dincolo de această listă mai există și altele, cum ar fi notificările care trebuie transmise cel târziu la începutul prestării serviciilor, obligația de a pune la dispoziție anumite documente, inclusiv traducerea lor, la locul unde sunt prestate serviciile. Așadar, luând toate acestea în considerare, cred că ar trebui să modificăm Uh, lista închisă furnizată de comisie atunci când uh, vorbim despre criteriile individuale. Este foarte important să se comunice dinainte care este domeniul de aplicare al controlului. Și sunt deschisă posibilității de a introduce noi criterii care să ne permită să închidem lista și, pe de altă parte, ne-ar permite de asemenea să verificăm dacă s-au înregistrat sau nu încălcări ale drepturilor sau ale legislației. Atunci când vorbim despre control și despre monitorizare, aș mai vrea să subliniez faptul că statele membre gazdă ar trebui să aibă posibilitatea de a verifica dacă angajatorul care beneficiază de lucrători detașați își respectă regulile dar asta fără a descuraja niciun fel pe acei angajatori corecți. De aceea propun la, să introducem la articolul 10, care se referă la măsuri de supraveghere și control, cerința de a avea niște rapoarte post-control. Comisia vorbește despre controle bazate pe riscurile identificate. Eu aș mai adăuga și niște instrumente de motivare pe baza mm, exemplului uh, din țările de jos, sugerăm și elaborarea unei liste a așa numiților angajatori uh, corecți, cinstiți. Ajung la articolul 12 care se referă la responsabilitate și solidaritate. Aici aș vrea să vă vorbesc despre motivele care m-au făcut să renunț la uh, instituțiile care erau prevăzute aici la nivel european. Asta nu înseamnă că conceptele nu sunt corecte. Eliminarea lor înseamnă doar că dacă introducem responsabilitatea pe baza solidarității numai pentru întreprinderile care își detașează lucrătorii, mai ales în statele membre unde nu există un sistem, ei bine, această situație ar putea avea un impact negativ asupra prestării serviciilor și ar putea submina competitivitatea companiilor respective. beneficiarul serviciilor ar trebui să aleagă între un furnizor național sau un furnizor din afara țării respective, în baza principiului de solidaritate, ar prefera atunci să semneze un contract cu un furnizor de servicii din țara lui. Ca urmare, libertatea furnizării serviciilor ar fi restricționată și ar exista bariere, obstacole, mai ales pentru întreprinderile noi. Ca urmare, aplicarea conceptului de solidaritate nu este întotdeauna utilă pentru lucrătorii detașați. Așadar, dacă articolul 12 își propune să îi protejeze pe lucrători, el se referă la lucrătorii cu adevărat detașați și nu la cei așa zis recrutați de companii care nu au un sediu social. Și acest gen de responsabilități sunt introduse pentru toate întreprinderile care activează pe piață. Și nu întotdeauna sistemele existente sunt perfecte, pentru că uneori unele dintre ele au fost uh, aduse chiar în fața Curții Europene de Justiție. Ca urmare, sunt în, împotriva introducerii acestui concept de responsabilitate reciprocă, de răspundere reciprocă, așa cum a fost el propus de comisie, referitor numai la întreprinderile care detașează lucrători, pentru că nu mi se pare corect. Ar trebui să fie indicate și niște alternative care să ne permită să protejăm uh, drepturile lucrătorilor și contez pe sprijinul dumneavoastră aici. Și în cele din urmă, alte două aspecte importante, schimbul de informații dintre statele membre și executarea la nivel transfrontalier a sancțiunilor și, și amenzilor. În articolele 6, 7, 8 și 18 se vorbește despre principiile cooperării administrative. Uh, propunerea Comisiei stabilește un termen de 24 de ore pentru răspunsul în cazurile de urgență și un termen uh, standard de două săptămâni. De asemenea, Comisia propune stabilirea sistemelor de schimb de informații AMI pentru uh, schimburi de informații sigure și rapide în st între statele membre. Articolul 7 definește rolul statelor membre în calitate de furnizor de informații într-un sens mult prea larg, după părerea mea. Eu am uh, cerut uh, mărirea termenului de furnizare a informațiilor și, de fapt, um, trei termene diferite, trei zile pentru uh, cazurile de urgență, două săptămâni pentru cazurile standard și o lună pentru acele situații în care este nevoie de anumite controle uh, realizate de către inspectori. Sugerez de asemenea să se uh, cear utilizarea sistemului IMI chiar în situațiile în care acesta este fezabil, chiar dacă nu există contracte bilaterale. De asemenea, recomandăm să se precizeze principiile cooperării. Cum acest sistem a avut uh, o evaluare foarte pozitivă, sunt foarte interesată de participarea dumneavoastră la prânzul de lucru pe care îl organizăm împreună cu Comisia IMCO, când vom prezenta caracteristicile acestui sistem. Foarte curând veți primi toate informațiile pe e-mail. În ceea ce privește capitolul 7, executarea sancțiunilor și penalităților, este un capitol pe care l-am transmis Comisiei Jurii pentru că avem nevoie de avizul acesteia. Ne temem că lipsa de armonizare în ceea ce privește sancțiunile administrative uh, pentru că știți că în Uniunea Europeană există două state unde nici nu există acest gen de sancțiuni. Ei bine, spuneam că această lipsă de uniformitate nu va uh, permite executarea acestui gen de amenzi și sancțiuni la nivel transnațional. Și acum, în încheiere, o să vă spun uh, că termenul de depunere a amendamentelor este 13 de decembrie Amendamentele voi fi, vor fi discutate pe 22 sau 23 ianuarie, amendamentele de compromis pe 20 februarie și votul în comisie va avea loc pe 21 februarie anul viitor. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra datei de 6 decembrie. EPSCO va prezenta raportul privind uh, evoluția lucrărilor în Consiliu și astfel vom putea afla cât de mult au avansat uh, negocierile cu privire la detașarea lucrătorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și pentru eforturi și sunt conștientă că este o directivă dificilă și controversată. Sugerez uh, o abordare puțin mai modernă. În, am avut întâlniri cu raportorii din umbră, am discutat uh, formulările propuse de comisie împreună și de aceea doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la aceste dezbateri și sper că această cooperare bună va continua. Acum sunt la dispoziția noastră pentru întrebări și observații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul raportor. În ceea ce privește calendarul, vreau să vă spun că aceasta este decizia colectivă a Comisiei, nu ține neapărat de acest raport. Foarte multă lume s-a înscris la cuvânt, cum vă așteptați, bineînțeles, dar este important să avem timp suficient pentru această discuție, o să citesc lista oratorilor înscriși. Euh, étant euh, Fiindcă nu vreau să fie neînțelege, nu avem foarte mult timp și vreau să dau cuvântul și raportorului de la Comitetul Regiunilor. și domnului Silva din partea comisiei. Titre de... Lista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 Acestea sunt oratorii. Vă rog uh, să aveți tot uh, ce aveți de spus. A uitat pe cineva? Dorește cineva să mai ia cuvântul? Nu? Madame McIntyre. Les, les coordinateurs, là, ils vont pas vouloir parler. Coordonatorii, doriți să las cuvântul? Si, bon, voilà, ils vont se réveiller, donc je, autant que je les installe, parce que... Bun, atunci să vă trec pe listă, pentru că după aceea o să închid lista oratorilor, da? ca să, să nu pierdem timpul. Alors, j'ai donc rajouté, euh, madame... Am adăugat următoarele persoane. Sercas. Doamna McIntyre și domnul Sercas. Toată lumea e mulțumită, da? Stephen Hughes. Thanks, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor. Ne-am întâlnit deja și știe foarte bine că nu suntem de acord pe unele aspecte mai ales în ceea ce privește unele aspecte importante ale directivei. Dar suntem de acord asupra faptului că trebuie să aducem claritate juridică acestui text propus de comisie. Comisia nu asigură claritatea juridică necesară, astfel încât prin amendamente și prin discuțiile de la comisia noastră ne rămâne nouă datoria de a îmbunătăți acest text. Există o sumedenie de chestiuni delicate, așa cum bine știm. Doamna raportor s-a referit la amendamentul 1 în prezentarea sa și încă din capul locului cred că se manifestă foarte clar aceste aspecte delicate, poate chiar uh, sporite. Directiva de executare, de executare, de pildă, avem aici uh, procesele de la Curtea Europeană de Justiție care au început cu um, speța Laval de acum câțiva ani și uh, vă amintiți care era uh, subiectul atunci? Era vorba de libertatea lucrătorilor de a circula în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, libertatea furnizării serviciilor transfrontaliere și uh, prevalența dintre acestea două. Curtea Europeană de Justiție a decis uh, în favoarea libertății de prestare a serviciilor și asta a creat unele controverse. Iar la considerentul 2 uh, se spune că principala, principalul uh, element este considerațiune reprezintă libertatea de prestare a serviciilor în măsura în care libertatea uh, lucrători, de circulația lucrătorilor era elementul principal uh, al comisiei. Vreau să mă refer la câteva dintre punctele de dezacord. Articolul 2. Definițiile. Este foarte important la alineatul D, în momentul în care se definesc serviciile de prestare transfrontalieră, trebuie să se facă referire la articolele 49 și 50 ale tratatului. Asta ar fi un amendament pe care îl susțin. Pe care îl susțin. Avem nevoie în egală măsură și de un uh, nou alinat F la articolul 2 care să preia formularea din directiva din 96 în ceea ce privește uh, statul membru gazdă, definiția acestuia, pentru a clarifica acest uh, aspect. Avem și un nou articol 3 în ceea ce privește sfera de aplicare a directivei. După mine, cred că trebuie să se clarifice relația între directiva privind um, directiva de executare, directiva uh, detașării lucrătorilor și directiva privind uh, lucruri cu jumătate de normă, mai ales în ceea ce privește tratamentul egal și dispozițiile în acest sens, care trebuie să fie prezentate foarte clar în directiva de executare. Trebuie să se arate foarte clar modul în care directiva de executare se va aplica resortisanților din țări terțe. La articolul 3, elementele de aplicare și monitorizare. Activitățile desfășurate de o întreprindere. Am dorit ca lista de criterii să, să fie avută în vedere aici, să fie non-exhaustivă și părerea doamnei raportor, de altfel. Am dorit să mai adăugăm unele elemente acestei liste. Doamna raportor a spus că este de acord. Un element pe care am dorit să-l adăugăm este referirea făcută la procentul cifrei de afaceri generate în țara de origine, iar formularea de aici aș lua-o de la decizia privind coordonarea serviciilor sociale administrației la articolul, la aliniatul 2, criteriile pentru evaluarea caracterului de caracterului muncii desfășurate în mod temporar de către un lucrător detașat, detașat, credem că aici lista trebuie să fie neexhaustivă. Este foarte important acest lucru și am dorit să mai adăugăm unele puncte pe această listă. Un aspect foarte important trebuie să fie inclus aici și vreau să vă citesc, dacă angajatorul nu garantează că activitatea desfășurată este cea pe care o desfășoară în mod normal lucrătorul, atunci se aplică regulamentele și regulile din statul, membre, din statul membru unde se desfășoară activitatea. Acest lucru este foarte important Adică dacă nu suntem atenți, s-ar putea să greșim în ceea ce privește uh, Roma 1. Dacă lucrătorul nu este clasificat ca lucrător clasat, atunci contractul va fi uh, va, va intra sub incidența Roma 1. Deci trebuie să spunem foarte clar că se aplică uh, regulile și legislația uh, statului membru unde se desfășoară activitatea în acel moment. Avem nevoie de un nou articol 3, ă, alineat 3, de la articolul 3, pentru lista de criterii pentru definirea unui lucrător independent în statul membru gazdă. Domnul raportor a spus că a, în acest domeniu sunt înregistrate cele mai multe abuzuri și trebuie să clarificăm lucrurile în text. Avem nevoie și de un nou articol 4 o listă a drepturilor lucrătorilor, unde să intre chestiuni cum ar fi călătorie, cazare, pentru a garanta drepturile lucrătorilor detașați, drepturile de bază. În ceea ce privește articolele 6, 7, 5, 6, 7, avem unele amendamente, dar nu de proporții. La articolul 9, privind măsurile de control național, aici cred că Trebuie să spunem foarte clar că lista cerințelor administrative și măsurilor de control nu este opțională, trebuie să se specifice acest lucru. Aceste solicitări și cerințe de control și administrative vor fi obligatorii. Și încă un aspect important, articolul 12, privind răspunderea comună, Aici este vorba de, și aici este vorba despre cooperarea între statele membre la nivelul aplicării directivei din 96. I-am dat, doamnei raportor, uh, o copie a unui schimb de corespondență cu propriul meu sindicat și între propriul meu sindicat și uh, compania Siemens. Este vorba despre, un, despre lucrători subcontractați uh, care lucrează pentru compania Siemens în uh, nord-vestul Angliei, unde 13 lucrători polonezi care sunt angajați de ei nu și-au plătit, nu și-au primit salariul la care aveau dreptul. Sindicatele au luat uh, au uh, acționat în instanță și au câștigat o sumă considerabilă pentru uh, Uh, lucrători, este vorba de 250.000 de lire, dar uh, compania a dispărut. Acum uh, sub, sub contractorul nu este, foarte, nu este ușor de găsit. Siemens, lui Siemens i s-a cerut ajutorul, dar Siemens a declarat că nu știe ce s-a întâmplat cu această firmă subcontractantă. Chiar dacă ar, ar trebui să în, în documentele lor să se găsească originea acestei companii. Uh, a, a, a, fost contactată o companie din uh, Hamburg, dar uh, aceasta a răspuns că nu este, uh, nu este compania subcontractată în discuție, chiar dacă numele persoanei um, de acolo, de la această companie din Hamburg, coincidea cu numele din documentele Siemens. Și aici ne revenim la, la Flamanville, la un exemplu foarte clar de probleme care pot apărea în cazul în care avem subcontractanți eh, firme fantomă, firme cutie poștală. Și vedem ce se poate întâmpla în momentul în care subcontractorii nu își onorează obligații, obligații adesea stipulate prin decizii ale instanței. Deci eh, e nevoie de acest articol 12 în ceea ce privește răspunderea comună, chiar dacă doamna raportor nu este de acord. Deci, uh, avem păreri divergente pe marginea mai multor aspecte, dar sper că vom putea să le conciliem și știu că doamna raportor și-a manifestat disponibilitatea de a discuta și noi o să încercăm să facem și noi tot ce ne în putință pentru a întâlni la jumătate de drum. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc raportoarei pentru efortul de a fi discutat înainte cu raportorii din umbră. Cred că a fost un mod de a proceda foarte bun, astfel încât uh, am putut să um, avem un sentiment referitor la punctul de vedere pe care îl reprezintă. Proiectul de raport pe care îl avem în fața noastră cuprinde câteva abordări bune. Pe marginea unor anumite puncte însă merge prea departe, respectiv nu merge prea departe vis-a-vis -vis de alte puncte. Și aș dori să mă refer la câteva dintre ele. În primul rând, articolul 5. În ceea ce privește articolul 5, um, ceea ce se uh, menționează aici, uh, website-ul um, accesibil fiecărui stat membru, faptul că conținutul trebuie să fie uh, disponibil și în limba engleză, este un lucru firesc, însă noi considerăm că există un punct slab în formulare aici. În acest moment se vorbește că se va traduce și în celelalte limbi importante și acum putem să ne întrebăm care sunt celelalte limbi importante. Pe de o parte, uh, statul uh, recipient, acolo unde serviciul este prestat, sigur, acea limbă trebuie să fie disponibilă, însă și limba statului de origine uh, al angajatului, deci țara din care provine angajatul, practic. Un angajat maghiar este intermediat de o firmă poloneză și ajunge în Anglia. Asta ar însemna că informațiile ar trebui să fie găsite și în maghiară pe site. Pentru că, în felul acesta, angajatul ar putea să obțină informațiile în limba sa uh, maternă. Aceasta este o dorință a noastră foarte importantă. Apoi, articolele 3 și 9 referitor la posibilitățile de control și discuția referitoare la uh, lista deschisă sau încheiată. Pe de o parte, cred că este de înțeles că se dorește o listă încheiată uh, în baza certitudinii juridice. Sigur, am putea trăi cu o astfel de opțiune, însă există câteva puncte care ar trebui să fie completate în acest sens, pentru că noi considerăm că uh, aceste puncte ar trebui să fie cuprinse pe listă, astfel încât să fie uh, dată posibilitatea controlului într-o măsură bună. Cealaltă variantă ar fi o listă deschisă. Însă apar și aici dificultăți, pentru că mm, se pune întrebarea ce va trebui să prezint. Dar cred că vom reuși să găsim uh, un compromis pe această direcție. Aspectul uh, foarte central este articolul 12. Cred că eliminarea poate că merge puțin prea departe. Poate ar trebui să ne gândim care este obiectivul nostru. Eu cred că obiectivul nostru este ca angajații, lucrătorii, să-și primească banii, dar să plătească și impozitele, uh, contribuțiile sociale, și așa mai departe. Acesta este obiectivul, să realizăm acest lucru. Acum, există sisteme diferite în statele membre. Unii au anumite sisteme, ceilalți nu au, uh, ceilalți vorbesc despre încălcarea uh, obligației uh, în uh, sectorul uh, protecției sociale. Poate că ar trebui să ne amintim care este obiectivul mereu și să lăsăm la latitudinea statelor membre drumul către atingerea acestui obiectiv. Dar să specificăm că acest obiectiv trebuie atins, respectiv că plata uh, salariului, a contribuțiilor sociale și a celorlalte contribuții obligatorii trebuie realizată. Pe de altă parte, putem să ne uh, raportăm și la altă directivă, care în articolul 6 se referă la munca la negru și la uh, migranți, la migranții ilegali. Aici este explicat cât de clar că aceste obiective trebuie atinse și anume că angajații trebuie să își primească banii pentru munca prestată și că trebuie plătite și impozitele și contribuțiile sociale, respectiv alte contribuții obligatorii. Poate că reușim să găsim un compromis pe marginea obiectivului decât să ne concentrăm asupra metodelor. Mă bucur uh, să continuăm această dezbatere cât se poate de dinamică. Știm că este un dosar dificil, însă este absolut necesar să ajungem la o soluție bună. Vă mulțumesc! Elizabeth Schröter, fi... Doamna Schröter, după care Thomas Handel. Ja, vielen Dank! Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc și eu raportoarei pentru discuțiile prealabile. Am alocat uh, o perioadă de timp uh, perioada în care am discutat toate aceste aspecte și cred că acest lucru a fost important pentru că în felul acesta am putut să aprofundăm problematica. Pentru mine, o persoană care se preocupă de acest dosar de multă vreme, o chestiune centrală a acestei directive este raportul uh, cu directiva inițială. Și în acest context este important să vedem dacă directiva trebuie uh, modificată și atunci ne întrebăm de ce nu se modifică direct directiva inițială sau poate că ar trebui doar să fie implementată mai bine, așa cum spune Comisia. Dar atunci ă, directiva nu trebuie modificată nici măcar indirect. Și noi toți am identificat ă, niște aspecte importante în directiva de executare. Aceasta se bazează însă pe directiva inițială, inițială care este valabilă. Deci, directiva actuală directiva privind executarea, trebuie să-și găsească obiectivul în a îmbunătăți practica și nu în a genera noi legi. Și ce am observat în calitate de persoană care cunoaște întregul background, și Stephen Hughes a abordat și el câteva dintre aceste aspecte, eu am observat că propunerea comisiei menționează rolul statelor membre dintr-o dată, state membre în care are loc uh, activitatea pe care, uh, pe care le redefinește. Iar statele membre care uh, detașează lucrătorii sunt și ele redefinite. Noi cunoșteam lucrurile altfel din directiva privind serviciile, iar Parlamentul European în mai multe decizii ale sale a respins o altfel de formulare. Așadar, există aici o ușoară încercare Uh, nu de a îmbunătăți practica implementării, ci de a reînvia toate vechile povești pe care noi le respinseserăm deja. Și în acest sens nu pot decât să resping această idee. Noi am abordat deja această chestiune. Um, o menționez uh, și știu că este mai clar acest lucru pentru cei care deja au discutat despre asta până acum, Și doresc să vă spun că vom uh, fi foarte atenți la acest aspect și că obiectivul nostru este ca rolul acelor state membre în care munca este prestată să fie consolidat, iar practica lor de implementare să fie îmbunătățită. Amendamentele noastre vor fi înaintate și vor merge pe această direcție. Pentru că noi vom fi coerenți în calitate de Parlament. În al doilea rând, funcția de control a statelor membre reprezintă un lucru foarte important. Cei care sunt uh, specialiști în practică și colegii care lucrează de mult pe marginea acestui subiect, noi cu toții am, uh, avem multă experiență în acest domeniu. Am organizat și audieri și știm că măsurile de control uh, sunt foarte importante și, de asemenea, posibilitățile de evadare, închiderea acestora uh, este la fel de importantă. Sigur, listele încheiate nu reprezintă o soluție pentru asta. Practica ne arată că uh, în fiecare zi se schimbă câte ceva. Deci, capacitatea statelor membre uh, de a-și exercita funcția de control este foarte importantă și ele trebuie să dea dovadă de flexibilitate. Aceasta este singura posibilitate pe care o vedem. Altfel, nu obținem ceea ce dorește această directivă, să îmbunătățim practica și ne, să ne asigurăm că articolul 3 din directiva inițială pentru angajați va fi cu adevărat executat, adică să-și primească salariul corect. Pe de altă parte, nu trebuie să există o distorsionare a competitivității. Din acest motiv, este foarte interesant că noi, de exemplu, în domeniul construcțiilor, atât din partea angajaților, cât și din partea angajatorilor, am primit o declarație comună referitor la această directivă, care uh, spunea că se dorește un cadru competițional corect în care să se plătească salarii corecte. Uh, este important ca practica să fie bună și este important ca uh, această directivă să nu afecteze un sector în care lucrurile merg bine. Mă refer aici la uh, contractele bilaterale. După tot ceea ce știm, contractele bilaterale reprezintă un exemplu de bună practică. De ani de zile, noi încurajăm statele membre care nu au introdus această practică a contractelor bilaterale să facă acest lucru, pentru că în felul acesta se acoperă multe lacune. Așadar, cred că este rezonabil să oferim în cadrul directivei contractelor bilaterale un rol de sine stătător. Întrebarea este dacă ar fi bine să facem acest lucru sau ar trebui cel puțin să ne asigurăm că aceste bune practici vor fi transpuse și că celelalte state membre învață din ele. În al doilea rând, informarea angajaților și consilierea lor. Nu ni se pare aceasta o abordare uh, care vine în întâmpinarea lor în directiva respectivă, acest lucru a fost menționat într-un articol. Noi, ca Parlament, am căzut de acord asupra acestui lucru și am stabilit că acesta este un element preventiv. Așadar, cu mai puțin bani se pot obține mai multe lucruri. Și vom înainta amendamente pe această direcție, pentru că, pentru noi, aceasta reprezintă o soluție centrală pentru acoperirea lacunelor și pentru a obține o practică mai bună. Și acolo unde se întâmplă așa, lucrurile stau cu adevărat bine. Și al treilea lucru Articolul 12. Este interesant că în acele state membre unde există o asigurare generală, nu există niciun fel de uh, opoziție față de articolul 12, pentru că se spune că aceasta este o practică bună. Și întrebarea este cum gestionăm lucrurile acum? Uh, eliminăm o practică bună sau poate că ar trebui ca această directivă de executare să fie folosită astfel încât această practică bună să fie răspândită peste tot. Ar fi bine să se introducă și acolo unde lipsește, pentru că este cu adevărat benefică. Și, cu aceasta ajung la ultimul punct, și anume termenele. Termenele pe care le-a menționat doamna raportor. Experiența mea din practică îmi spune următorul lucru termenele propuse sunt foarte departe de realitate. Avem nevoie de cu totul alte termene. Dacă propunem termene și dorim o colaborare bună între statele membre care se găsesc în această relație, și vorbim aici de 3 până la 5 state membre care sunt implicate în acest raport, atunci avem nevoie de cu totul alte termene, mult mai scurte. Altfel putem să uităm totul și totul rămâne doar uh, la nivel de hârțogărie. Cam atât am avut de spus, aștept cu nerăbdare răspunsul raportoarei. Uh, Thomas Handel, malheureusement, a dû... Domnul Handel uh, a trebuit să plece, din păcate. Dau cuvântul lui Thomas Mann. <clears throat> Äh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Danuța. Ai prezentat multe aspecte importante în raportul tău pe care putem să le sprijinim. Mai multe informații asigură o transparență mai bună și o competitivitate mai bună. Și uh, crearea de noi locuri de muncă, toate aceste lucruri uh, sunt importante pentru noi. De asemenea și o certitudine juridică mai mare. Uh, am uh, făcut niște observații și în limba engleză pentru a putea să dialogăm bine. La sfârșit trebuie să avem un raport care să ofere un echilibru. Nu trebuie să spunem că uh, companiile care uh, detașează sunt avantajate față de cele care îi primesc pe lucrători. Noi trebuie să ajungem la un echilibru bun și nu trebuie să fie o chestiune care vizează noile sau vechile state membre. Așa ceva trebuie respins din start. De aceea trebuie să ne asigurăm că protecția lucrătorilor este dată. Indiferent în ce stat este vorba, în statul care îi detașează sau în statul în care le oferă ocupare. Și companiile trebuie să înțeleagă toate aceste lucruri. Steven Hughes a prezentat câteva explicații bune în acest sens. Iar această protecție a angajaților devine mai eficientă dacă spunem că se lucrează în condiții foarte clare. Directiva spune clar ce și cum. Există angajații care lucrează legal și cei care lucrează la negru, dar care nu beneficiază de siguranță suficientă și care au semnat contracte în condiții uh, defectuoase, precare. Și atunci când se îmbolnăvește cineva, se spune, da, cineva o să se ocupe. Nu, nu se întâmplă așa. Ei au un dezavantaj. De aceea, companiile trebuie să ne ofere posibilitatea să controlăm acest lucru. Elizabeth Schroeder a spus uh, pe bună dreptate că noi avem experiență cu această directivă și am avut o dezbatere foarte bună uh, în trecut pe această temă, iar comisarul de atunci a spus că măsurile de control de pe șantier uh, pentru a vedea cine lucrează legal și cine lucrează la negru sunt o măsură foarte bună. Dar, că, dar uh, comisarul respectiv a spus că aceasta este o intervenție inacceptabilă în uh, afacerile statelor membre și că nu ar trebui să acceptăm așa ceva. Pe vremea respectivă ne-am gândit că poate că ar fi bine așa, însă am vorbit cu trei colegi care uh, acum sunt încă în Parlament și erau și pe vremea aceea în uh, comisia noastră și care au spus că lucrurile s-au schimbat între timp. Au spus că în șantierele din țările lor nici nu mai există uh, lucrători din țara respectivă, ci doar din alte țări, din Cambodgia, din Vietnam. De aceea este necesar un regulament prin care să spunem că lucrurile funcționează și să ne asigurăm că așa se întâmplă. Trebuie să putem urmări de unde vin lucrătorii, trebuie să existe posibilitatea de a uh, oferi justificative într-o limbă care este înțeleasă și care poate fi controlată. La articolul 9 ai spus că măsurile Comisiei Europene, ai vorbit despre măsurile Comisiei Europene. Acesta este un domeniu foarte cuprinzător. Sunt de acord cu doamna Schröder, nu de multe ori se întâmplă acest lucru, însă această orientare spre realitate trebuie să existe. Există măsuri de control naționale care trebuie să fie uh, aplicate. Sigur că există o listă pe care sunt uh, menționate niște necesități care trebuie realizate. Apoi, articolul 12. Mie uh, mi se pare foarte important ceea ce este menționat aici și nu cred că trebuie să eliminăm totul. Din punctul meu de vedere, trebuie să păstrăm această răspundere generală, pentru că altfel lucrătorii detașați ar avea de suferit. Avem nevoie de aceste mecanisme de protecție. Și, în final, un lucru mi se pare foarte important, pentru că noi în Europa facem politică și trebuie să ținem cont de punctul de vedere al partenerilor sociali și să spunem, da, voi știți ce se întâmplă la fața locului. Avem și aici o poziție comună. Angajații și angajatorii vorbesc din experiența lor și cred că trebuie să ținem cont de vocea lor. Sigur, uh, Danuta, um, că la sfârșit trebuie să avem un raport echilibrat te rog însă să nu uiți că totul trebuie să se orienteze în funcție de realitățile actuale, realități care se modifică. Trebuie să ne asigurăm că ne adaptăm la ceea ce se întâmplă în realitate și să putem corecta lucrurile astfel încât uh, totul să fie echitabil. Euh, Jutta Steinruck, puis... Euh, Jutta, ai cuvântul. Ja, unser alle... Mulțumesc. Obiectivul nostru general trebuie să fie mobili... ca mobilitatea să fie corectă și socială. Au uh, vorbit mulți deputați germani și cred că acest lucru ne arată că pentru noi în Germania este important să avem o mobilitate a lucrătorilor uh, nelimitată în Europa care să fie benefică atât pentru țara care detașează cât și pentru cea primitoare. Elizabeth Schroeder a menționat acest lucru. Avem o directivă valabilă și am văzut în ultimii ani că există probleme grave și că există o nevoie de îmbunătățire foarte clară pe aici, pe acolo. Și doresc să exprim această invitație la um, dezbaterea de la prânzul de lucru, pentru că în felul acesta putem să ascultăm care sunt problemele angajaților și angajatorilor. Perspectiva angajaților este foarte importantă, dar și a angajatorilor. De aceea noi trebuie să ne concentrăm în principal pe angajați, după părerea mea, iar uh, propunerile comisiei merg într-adevăr pe direcția limitării abuzurilor existente în moment. Și de asemenea vreau să vorbesc despre acele firme mici, firme false și acestea trebuie combătute. Am uh, multe exemple din Europa care arată că există în continuare această problemă. Eu sunt împotriva listelor încheiate de criterii, după cum uh, se vorbește la articolul 3. Statele membre trebuie să fie libere de a lua în considerare și alte criterii. Iar mie îmi lipsesc de aici și consecințele juridice. Trebuie menționat ce se întâmplă dacă cineva nu respectă aceste criterii. Informarea și acest lucru a fost menționat și eu cred că este foarte important ca angajații detașați să poată fi informați în limba lor maternă. Cunosc uh, mulți, multe persoane, chiar uh, educate, care nu ar înțelege astfel de formulare în limba engleză. Iar internetul nu este accesibil pentru toată lumea. Trebuie să ne gândim cui ne adresăm și cum să spunem, e, eh, la un moment dat ajungi într-o țară străină și intri pe internet și vezi tu cum te descurci. Cred că asta este exprimat puțin cam general. De asemenea, răspunderea companiilor și aceasta trebuie păstrată și chiar aplicată și în alte ramuri. Am multe exemple din toată Europa unde nu numai sectorul construcțiilor, ci și altele se confruntă cu multe probleme, iar această asigurarea pe care o propune Comisia este mult mai slabă decât uh, cea care există deja în anumite țări, cum ar fi la noi, în Germania. De aceea este important să spunem că definiția din raport reprezintă o definiție cu caracter minim, iar practicile naționale, dacă sunt mai bune, sunt permise. Pentru că consecința ar fi... Nu, îmi cer scuze, se corectează oratoarea. Dacă este să vorbim despre dreptul de control, articolul 9 și eu, aici sunt uh, împotriva unui catalog de măsuri încheiate. Statele membre trebuie să poată decidă, decide referitor la uh, controle suplimentare. Și mai am o întrebare pentru raportoare. Până acum era la latitudinea statelor membre să facă aceste controle prin controle mai puține dorește doamna raportor să prevină abuzul lucrătorilor detașați? Care este intenția? În 2011, uh, suma compensatorie pentru uh, economia la negru a fost de 660 de milioane de euro. Cred că ar trebui să facem tot ce este posibil, astfel încât să combatem aceste pagube pentru care apar în economie, astfel încât uh, Europa și oamenii să nu mai aibă de suferit atât în urma acestei practici. Dacă este să uh, acceptăm raportul și propunerile Comisiei în această formă, atunci cred că modelul de ocupare în Europa nu va fi cel mai bun. Trebuie să oprim acest lucru. Vă mulțumesc. Brunan, et puis Emily, după care Evelyn. Mulțumesc. Eu sunt raportor la IMCO, la vizul IMCO, pe care îl elaborăm la ora actuală la IMCO. Am avut prima dezbatere privind amendamentele astăzi, deci raportul a fost docmit, sau înaintat amendamente și vreau să vă prezint pe scurt poziția noastră la IMCO. În primul rând vreau să vă spun că Scopul nostru al tuturor uh, ar trebui să fie crearea unui teren echitabil unde lucrătorii să fie bine protejați. Ar trebui să depășim interesele naționale înguste. Asta e treaba Consiliului. Noi, la Parlamentul European, ar trebui să ne asigurăm că pe termen lung avem un teren echitabil pentru concurență și un nivel de protecție al lucrătorilor ridicat, indiferent de țara de origine. Acesta este interesul nostru comun. Pe termen lung, dacă acceptăm crearea unei piețe de piața muncii cu salarii mici pentru lucrătorii de detașați, o piață a muncii unde drepturile lucrătorilor nu sunt respectate, cred că acest lucru ar va fi dăunător societăților noastre și economiei pe termen lung. Acesta ar trebui să fie punctul nostru de plecare al tuturor în încercarea de a asigura acest teren echitabil. Și trebuie să ne întoarcem la raportul Monti 2 care ne arată că problemele există, iar aceste probleme trebuie să fie soluționate și trebuie să ne asigurăm că că și lucrătorii vor susține pe viitor proiectul european. Pentru aceasta trebuie să le ocrotim drepturile. Pe scurt, la IMCO am considerat că articolele 3 6, 9 și 12 sunt cele mai controversate. S-au înaintat multe amendamente pe marginea acestor articole. La articolul 3, pentru preîntâmpinarea abuzurilor. Cred că am putea, cel puțin așa înțeleg eu amendamentele la IMCO, am putea să avem o listă, dar nu exhaustivă. La articolul 6, abordarea noastră este practică în ceea ce privește termenele pe care ar trebui să le respecte statele membre. Noi considerăm că este un pas înainte important și există, s-a făcut propunerea de a arăta cu degetul uh, statele membre care nu cooperează, care nu respectă această directivă. Deci ele vor fi trecute pe o listă neagră, așa am putea să facem mai multă presiune asupra statelor membre să coopereze. În ceea ce privește nouă, să cred că mm, am înregistrat o majoritate, mi se pare, dar nu știu exact ce să spun. Uh, Cred că este o majoritate pentru o listă deschisă, dar trebuie să mai discutăm asta. Nu am avut încă o reuniune cu raportorii din umbră, deci nu pot să vă spun sigur cum stau lucrurile, dar cred că este foarte important să să vedem uh, cum stau lucrurile în sectorul construcțiilor, uh, cele două, cei doi parteneri sociali, atât lucrătorii cât și angajatorii doresc o listă deschisă. La articolul 12 vreau să vă spun că acesta va fi punctul cel mai dificil la IMCO. Nu am ajuns la un acord uh, privind răspunderea solidară și mai avem nevoie de discuții pe marginea acestui subiect. Așa cum am spus și la IMCO în această dimineață, sistemul este deja fragmentat, ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a crea o răspundere solidară europeană, în loc să avem 8 uh, sau 15 sau 20 de feluri de răspundere solidară. Asta un aspect. Altfel, uh, sper să ne aducem contribuție în ceea ce privește aspectele legate de transparență, informare, mai bună cooperare și uh, trebuie să avem grijă de IMM-uri care sunt călcate în picioare la nivel concurențial la ora actuală. Și sperăm să ne ducem contribuția activității comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Evelyn Reigner. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt raportoare pentru aviz din partea Comisiei Jurii, iar uh, ieri, la reuniunea coordonatorilor, am s-a decis acest lucru, deci nu pot să vă prezint niciun fel de informații, pentru că abia s-a stabilit că eu voi redacta acest aviz. Calendarul este foarte strâns, va trebui să lucrăm foarte rapid. Sper așadar că vom reuși să ne transmitem avizul la timp. Stimată doamnă raportor, ați uh, făcut referire la un domeniu relativ uh, restrâns pe marginea căruia ar trebui să se exprime comisia noastră. Sigur că noi vom trata toate aspectele uh, cu caracter juridic și uh, ne vom apleca și asupra răspunderii, care este un subiect clasic pentru Comisia Jurii. În ceea ce privește prezentarea dumneavoastră, doresc să spun doar câteva cuvinte În ceea ce privește aspectele juridice, uh, sigur că noi suntem preocupați de acestea, dar uh, acestea trebuie uh, tratate exhaustiv. Ne referim aici la monitorizare, la cooperarea autorităților competente și la nivel transfrontalier, de aceea trebuie să ne asigurăm că vom găsi niște măsuri care să se asigure că legislația este respectată, astfel încât legislația să nu fie doar niște hârtii, ci să fie și implementată. Știți că există foarte multe povești triste care duc la situația că atunci când ne întoarcem în calitate de deputați acasă, să fie prima întrebare cu care suntem confruntați, și anume, ce faceți voi, de ce stați acolo la Parlamentul European? Doar luați niște hotărâri pe care nu le respectă nimeni și, până la urmă, pe piață se întâmplă dumping. Nu așa ar trebui să fie uh, interpretată legislația europeană, ar trebui să existe măsuri corespunzătoare care să se asigure în mod corespunzător că legislația este respectată. De aceea nu voi uh, detalia acum fiecare articol, ci uh, atrag doar atenția, așa cum au făcut și antevorbitorii mei, că noi, cei care știm cum stau lucrurile în practică, vom uh, îi vom lua în serios pe toți cei care au experiență. Pentru că este un întreg sistem în spatele acestor cuvinte și ținând cont că este foarte important de, să avem piața internă, piața unică, este la fel de important să arătăm și respect față de regulile pieței unice și, în mod corespunzător, cei care sunt detașați trebuie să poată beneficia și ei de piața unică. De aceea, doamnă raportor, vă rog să încercați să țineți cont nu doar de perspectiva prestatorilor de servicii, ci și de perspectiva celor care sunt detașați și de cele mai multe ori suferă din cauza dumpingului. Mulțumesc! Alors, euh, Philippe Baignon, puis M. Klosowski. Um, am... Filip, ai cuvântul. Da, pe scurt. Uh, sunt de acord cu mare parte a raportului. În ceea ce este lista, da, prefer o listă închisă, dar, dar nu neapărat cea actuală. Putem să mai discutăm. Un aspect care nu-mi convine este această listă albă a companiilor de încredere, fiindcă cred că astfel ridicăm obstacole în calea companiilor care vor să pătrundă în sectoare. Deci nu ar trebui să o luăm pe această cale. În ceea ce privește răspunderea solidară, am discutat despre, deja despre asta. Eu nu solicit neapărat eliminarea, eu am înaintat amendamentul la IMCO care permite existența răspunderii solidare în, solidare în țările care, per, care doresc folosirea acestui sistem, cred că este o cale mai bună. Nu cred că e binevenit să forțăm mâna țărilor care nu au această procedură de răspundere solidară să o adopte. După părerea mea, ar fi mult mai bine să consolidăm cooperarea între țările de origine și țările gazdă, așa cum a spus domnul Mann, de pildă, și la nivelul controlelor trebuie să pe ca cooperarea și controlele să fie eficiente pentru ca abuzurile să poate fi sancționate prin uh, sistemul uh, instanțelor Uh, asta mai degrabă decât uh, un sistem în care cine reușește să scape nepedepsit uh, scapă până la urmă. Eu, dacă aș fi un om, dacă aș fi om de afaceri și într-o oarecare, într-o oarecare măsură sunt, dacă aș avea de ales între un ofertant din țara mea unde nu avem răspunderea solidară sau uh, un ofertant dintr-o altă țară unde există procedura răspunderii solidare, atunci ar conta pentru mine dacă ar exista acest risc suplimentar. Deci eu cred că multe companii vor încerca să, să evite riscul și vor alege mai degrabă compania furnizoare de servicii din țara lor decât din străinătate și nu este binevenit acest lucru. Trebuie să rezolvăm lucrurile mai degrabă prin cooperare, prin sistem, prin sistemul uh, juridic între țările uh, de unde provin uh, lucrătorii detașați și cele gazdă. Și cred că acționarea în justiție este, este o soluție mai bună decât acest sistem învechit care se propune și complicat. Mulțumesc, domnul Kosovski și doamna McIntyre după aceea. los <clears throat> Mulțumesc. Asta este soarta celui care vorbește la sfârșit, pentru că tot ceea ce vreau eu să spun a spus și doamna Hirsch. Nu vreau să repet și vreau doar să-i mulțumesc raportoarei. Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la discuția noastră. Acum doamna McIntyre și apoi domnul Sercas. Mulțumesc! doamnă președinte. Aș dori în numele CR să-i mulțumesc raportoarei pentru colaborarea la acest uh, proces. Sprijinim principiile pe care le-a enunțat în raport Directiva privind detașarea lucrătorilor se vorbește, vorbește despre libertatea prestării de servicii și nu despre libertatea de circulație. Libertatea prestării de servicii este o parte fundamentală a, păr- a pieței unice, piață unică care nu a fost încă finalizată. La articolul 5 îmi face plăcere să uh, Uh, sprijin ideea de a avea mm, uh, toate documentele traduse în engleză. Este foarte util. Eliminarea articolului 12 aș susține-o și pe ea pentru că dacă articolul 12 s-ar menține, mm, ar fi uh, disproporționat textul și ar avea de suferit competitivitatea. Cred că ideea din uh, propunerea Comisiei este de a-i proteja pe toți lucrătorii, însă acest articol îi, pro, îi protejează numai pe cei care sunt cu adevărat detașați și nu îi protejează pe cei care au uh, locuri de muncă precare sau sunt uh, angajați de firme false, fără sediu social. Cred că aici acest articol nu numai că atacă competitivitatea și este un obstacol pentru uh, piața unică, dar în același timp nici măcar nu contribuie la realizarea obiectivului. De asemenea, trebuie să ne completăm poziția în ceea ce privește măsurile administrative și sancțiunile. Vom face aceasta cât de rapid posibil și ne vom comunica poziția raportorului sperând că vom putea continua cu aceeași cooperare bună. Doamna președinte își cere scuze pentru comentariile făcute la microfonul deschis. Îi dau acum cuvântul uh, domnului Sercas și apoi apoi raportoarea. Acum domnul Sercas. Mulțumesc, uh, Doamnă președinte, într-adevăr nu avem deloc de a face cu un text uh, ușor. Am ascultat uh, poziția raportoarei, am ascultat uh, poziția deputaților socialiști și trebuie să vă spun că grupul nostru a reflectat la acest text deja de multe luni și sper că mm, vom reuși să ne apropiem pozițiile, însă cred că trebuie să facem o schimbare de perspectivă. Uh, pentru noi aici avem de-a face cu sisteme de protecție ale lucrătorilor. A lucrătorilor. Controlele nu trebuie să fie slăbite. Libera circulație a lucrătorilor trebuie să fie supusă unor exigențe foarte clare. În fața situației grave cu care ne confruntăm, trebuie să existe niște standarde care să permită evitarea oricărui abuz. Să nu mai avem problemele pe care le-am avut cu directiva din 96. Textul pe care îl avem la dispoziție a dat dovadă de slăbiciuni juridice care au permis atacuri în justiție. Sigur că fiecare stat are tradițiile sale naționale și lucrurile au fost puse sub semnul întrebării. Obiectivul nostru nu este să avem niște standarde și mai slabe, ci din potrivă să evităm orice fel de discriminare. În orice caz, va exista o, o concurență neloială între întreprinderi care va fi nefastă pentru piața locurilor de muncă. Deci avem nevoie de niște prevederi care să um, împiedice pe viitor uh, tribunalele să adopte aceeași doctrină. Comisia ne-a promis niște texte legislative care să clarifice interpretarea directivei. Însă, până la urmă, nu am primit o nouă directivă, am primit, am primit un text de interpretare. Nu cred că putem accepta un raport ca raportul de față care elimină niște măsuri de control. Uh, nu trebuie niciun fel să slăbim instrumentele pe care statele membre le au la dispoziție. Nu trebuie să reducem în niciun fel criteriile. Articolul 12 este foarte important pentru că știm uh, în realitate că există foarte multe persoane, foarte mulți angajatori care nu își respectă responsabilitățile. Dacă noi îi uh, acuzăm asta, nu înseamnă că noi uh, suntem împotriva um, angajatorilor, împotriva întreprinderilor, suntem doar împotriva celor care nu acționează corect. respingem orice posibilitate de slăbire a instrumentelor de control. Grupul nostru nu poate să sprijine așa ceva pentru că ne-am îndreptat exact pe drumul uh, opus celui pe care ni-l dorim. Noi ne dorim o protecție a lucrătorilor, o protecție a întreprinderilor, dar a întreprinderilor corecte și le vom ataca pe cele care nu, sunt, nu acționează în mod corect. Așadar, nu vom putea ajunge la un consens dacă nu se face o schimbare de perspectivă. Avem nevoie de norme care să protejeze drepturile lucrătorilor, care să protejeze subsidiaritatea statelor membre și să nu mai permitem aceste acțiuni uh, uh, care continuă în Europa. Mulțumesc, doamnă președinte. O felicit și eu pe Danuta pentru raportul său uh, identifică acolo dorința sa de a-i proteja pe lucrători, fără însă a distruge locurile de muncă, Alejandro, pentru că locurile de muncă sunt, de fapt, întreprinderile care promovează ocuparea. Aș reveni asupra unui punct care mi se pare foarte important, și anume noțiunea de control. Trebuie să existe liste închise de criterii care să ne permită să aducem uh, o coerență între sistemele dintre diferitele state membre și să putem controla ceea ce se întâmplă în interiorul celor 27 de state membre. Și nu pot să spun decât că am dubii despre posibilitatea pe care am putea o lăsa statelor membre să adauge niște criterii după bunul plac, pentru că dacă vor face așa ceva, nu vor face decât să slăbească criteriile uh, pe care ni le-am dorit noi să le vedem pe listă. Eu cred că ar trebui să stabilim niște liste închise de criterii și numai în baza lor să se realizeze controlele. Orice controlor vă va spune că atunci când nu există criterii bine stabilite, nu poate să existe un control. Și revin la ceea ce spuneam de dimineață cu privire la raportul lui uh, Stefan Hughes. Dacă dorim să avem un pact social și o politică socială la nivel european, atunci Trebuie să fim stricți și avem ocazia chiar acum să fim stricți și să stabilim niște liste închise de criterii. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul fostului nostru coleg și astăzi raportor din partea Comitetului Regiunilor, domnul Hutchinson, aș dori să spun și eu um, câteva cuvinte. Obiectivul nostru nu este să vedem dacă se face o corectare a directivei X. Nu, avem de-a face cu o miză majoră legată de consecințele neașteptate, pentru că discuția pe care o avem aici, și îmi cântăresc foarte bine cuvintele, ei bine, această discuție are aceeași importanță ca aceea care se referă la zona euro și dezechilibrele macroeconomice. Dezechilibrele macroeconomice din zona euro sunt același gen de consecințe neașteptate și nedorite. Vă invit să veniți în țara mea, să citiți presa și să vă uitați ce se întâmplă pe șantiere. O să vedeți acolo o stare practic de război, unde lucrătorii francezi care nu neapărat uh, uh, sunt supărați pe uh, instalatorii polonezi, dar oricum nu mai suportă ca lucrătorii polonezi, slovaci sau uh, nemți uh, să vină în continuare să lucreze pe teritoriul francez fără să respecte regulile de protecție socială, de sănătate și securitatea muncii, de timp de lucru. Deci nu respectă regulile sociale fixate de țara gazdă. Sunt lucruri pe care le-am am dorit să le clarificăm prin directiva privind serviciile, care totuși continuă. Și astăzi am ajuns la o situație de tensiune socială care face ca aceste dezbateri să se agraveze. Ceea ce ne interesează aici este trunchiul comun al Uniunii Europene. Și acesta este libera circulație a bunurilor, serviciilor și persoanelor. Poate că din punct de vedere juridic, textul de față are temeiul pe care ni l-ați indicat dumneavoastră, însă în calitate de responsabili politici nu putem să vorbim despre această directivă fără să vorbim despre protecția lucrătorilor, pentru că altfel lucrătorii se vor întoarce împotriva Europei și îmi pare rău că sunt atât de grandilocventă, dar aceasta este miza discuției noastre. Nu e ceva neglijabil. Și tocmai în acest spirit și având în vedere această importanță, trebuie să vorbim. sigur că toată lumea spune că îi mulțumește raportorului și că uh, este foarte mulțumită de uh, colaborare, etc. Eu nu aș spune asta. La articolul 12, propunerea de a elimina răspunderea comună și solidară nu mi se pare a fi o poziție rezonabilă a unui parlamentar. Nici măcar nu este o poziție de negociere. Atunci când uh, dorim să eliminăm ceva, trebuie să venim cu o alternativă. Și n-am nimic cu uh, lucrătorii polonezi, spun asta, în legătură cu toți lucrătorii din Europa. Trebuie să vedem cum putem ieși din impasul directivei actuale cu privire la detașarea lucrătorilor și cu privire, bineînțeles, la consecințele deciziilor Curții Europene de Justiție. Aceasta este miza uh, directivei de față, aceasta este miza negocierilor și ne vom lua tot timpul din lume, dar sper că vom reuși să ne întoarcem la alegătorii noștri în 2014 cu o propunere care să-i uh, reconcilieze cu modelul uh, european, care astăzi este perceput ca un model destructiv. În uh, discuțiile legate de raportul doamnei Tyson, am început să vorbim despre posibilitatea creării unui sistem de inspecție a muncii la nivel european și cred că cu ocazia acestui raport este o idee bună să reflectăm mai mult la posibilitatea definirii unui cadru european la piețele de capital se vorbește despre înființarea unei autorități europene de supraveghere. Ei bine, și aici avem nevoie de uh, un mecanism european de supraveghere. Uh, și acum îi dau cuvântul colegului de la Comitetul Regiunilor. Mulțumesc, doamnă președintă. După intervenția dumneavoastră, nu cred că a mai rămas mare lucru de spus. Aș vrea oricum să vă mulțumesc pentru invitație. Sunt uh, raportor în Comitetul Regiunilor pe aceeași propunere de directivă și am avansat puțin mai mult în acest proces pentru că mâine în plenara Comitetului Regiunilor se va adopta proiectul de aviz care a fost deja discutat în comisie. Proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor are ca obiectiv să răspundă sau să încerce să aducă răspunsuri la patru preocupări principale pe care vi le voi rezuma foarte rapid. Uh, ca să înțelegeți care este stadiul acestei problematici din punctul nostru de vedere. În primul rând, valorificarea și consacrarea rolului partenerilor sociali în controlul și a, aplicarea regulilor privind detașarea lucrătorilor. Apoi, Trebuie să evităm să se pună sub semnul întrebării spiritul și litera directivei precedente, apoi să se întărească uh, măsurile de control uh, în cazul detașării pentru a se proteja interesele lucrătorilor detașați și apoi trebuie să se faciliteze uh, punerea în aplicare a directivei de către statele membre. La primul punct, rolul partenerilor sociali, ne dorim o modificare a temeiului juridic, așa cum a spus și dumneavoastră, pentru că pentru moment temeiul juridic propus de uh, comisie se bazează exclusiv pe um, libertatea prestării uh, serviciilor. Noi vrem să se vorbească și despre libertatea uh, circulației lucrătorilor. Domeniul condițiilor de muncă ale lucrătorilor uh, detașați uh, este un domeniu tipic pentru negocierile cu partenerii sociali, de aceea aceștia trebuie să fie cel puțin consultați. Trebuie ca directiva să menționeze în mod expres rolul pe care aceștia îl joacă pentru respectarea regulilor. Al doilea punct, am spus că nu trebuie să se pună sub semnul întrebării directiva um, 96-71. Există obligații uh, uh, impuse de această directivă 96 și pentru țările terțe și se uită acest lucru. Se vorbește numai despre obligațiile pentru uh, companiile din statele membre, dar cred că trebuie să repunem pe masă de discuții și acest aspect pentru a se evita orice fel de dumping social în țările terțe. De asemenea, avem și dispoziții care se referă la regulamentul uh, Roma 1, în contradicție cu directiva 96 și cu directiva privind serviciile, pe care dumneavoastră ați menționat-o cu privire la aplicarea regulilor țării gazdă. Cred că aici aceste puncte care pot părea tehnice la prima vedere sunt, de fapt, niște puncte unde mizele sociale sunt foarte importante. Al treilea punct, aici propunem introducerea unei limite a subcontractării verticale în cascadă, mai ales în sectorul construcțiilor și lucrărilor publice. Dar acest lucru poate fi aplicat și în alte sectoare. Asta dacă nu există convenții, contracte colective de muncă care prevăd altceva. Uh, Știm că de la începând cu un anumit nivel de subcontractare nu se mai poate controla nimic. Uh, vedem în viața de zi cu zi uh, exemple în acest sens. În uh, Belgia avem o închisoare care este în curs de construire și lucrătorii bulgari care lucrau pe acest șantier nu sunt plătiți de, ani de, de, de luni de zile pentru că în lanțul subcontractanților nici nu mai știm unde s-au oprit banii. Și uh, profit de altfel de, de ocazie ca să vă spun că acești uh, lucrători sunt oricum plătiți mult mai puțin decât uh, sunt plătiți lucrătorii în țara noastră. Și la ultimul punct, facilitarea implementării directivei în statele membre. Aici propunem să se introducă o clauză prin care în procesul de transpunere Uh, statele membre să nu poată să se prevaleze de această directivă pentru a reveni asupra unor drepturi uh, sindicale și sociale deja uh, câștigate în trecut. Și pentru noi acest text este deosebit de important pentru că el vizează milioane de persoane. Nu trebuie să ascundem acest lucru. Recent l-am auzit pe ministru ministrul uh, francez uh, al muncii care spunea că din 2006 s-au înmulțit de 10 ori uh, lucrătorii detașați. Dintre, printre acești lucrători detașați sunt și uh, ai noștri, fie că suntem francezi sau belgieni, avem uh, conaționali care lucrează pentru Uh, companii uh, braziliene, portugheze și lucrează în condiții uh, care nu sunt similare cu condițiile de care ar beneficia în țara lor. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat avizul care va fi votat în Comitetul Regiunilor. Acum ne, rămâne, ne rămân 10 minute pentru comisie și pentru raportoare. Știu că nu este suficient timp, însă peste 10 minute trebuie neapărat să închidem ședința. Dacă nu terminăm, vom relua și mâine la deschiderea lucrărilor noștri, noastre și sper că vom putea face acest lucru. Acum, domnul Silva. Așa, împărțim timpul corect, 5 minute maxim. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia a avut ocazia să-și prezinte propunerea la o audiere anterioară, astfel încât nu o să intru în detalii astăzi. O să fiu subțint. Câteva observații succinte. În primul rând, cu această propunere, dați-mi voie să vă reamintesc faptul că Comisia dorește să consolideze dimensiunea socială a pieței interne și să redea încrederea părților implicate, aducând mai multă claritate juridică și mai multă siguranță juridică. În al doilea rând, dorim să uh, prevenim încălcarea regulilor și abuzurilor și să uh, creăm un teren echitabil la nivelul competitorilor. Iar în cele din urmă dorim ca prin această propunere să ne asigurăm faptul că lucrătorii detașați sunt plătiți în mod adecvat și, și uh, beneficiază de protecția socială și de sănătate pe care o merită. Noi nu dorim să revizuim uh, directiva din 71, uh, fiindcă Ehm, există drepturi care nu sunt aplicate de fapt. Nu are rost să adăugăm noi uh, obligații atâta timp cât, obliga- cât uh, obligațiile existente nu sunt respectate cum trebuie. Noi dorim, prin, ca prin această directivă, să dăm mai multe măsuri de control. Uh, nu dăm prioritate țării de origine, sau autorităților țărilor de origine, noi stabilim uh, drepturile și obligațiile autorităților din ambele țări, de origine și gazdă, și propunem uh, un sistem de coordonare între autorități mult mai aprofundat și amănunțit decât uh, în directiva actuală 96 pe 71, care stabilește un proces generic de cooperare, dar uh, nu îl detaliază. Noi dorim să oferim amănunte acestui sistem de cooperare. Deocamdată, în Consiliu, discuțiile au înregistrat un oarecare progres și, bineînțeles, urmărim cu mare atenție discuțiile din comisia dumneavoastră. Mesajul nostru este următorul. Dorim să ajungem la un echilibru în ceea ce privește regulile să asigurăm protecția lucrătorilor, mai ales a celor detașați, pe de o parte, și pe de altă parte să se apere drepturile întreprinderilor de a desfășura, de a desfășura activitatea transfrontalieră. De fiecare dată când acest echilibru este distrus, în timpul discuțiilor, lucrurile o iau pe o cale greșită. Deci trebuie să se asigure în toate discuțiile acest echilibru. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ați fost subcint. Deci, în final, doamna raportor are cuvântul pentru a încheia această etapă a discuțiilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reiterez și eu, așa cum a spus Comisia, faptul că sfera de acțiune este limitată, fiindcă suntem uh, uh, încadrați de directiva 9671 și trebuie să căutăm echilibrul. Avem nevoie de toate aceste prevederi care să asigure sănătatea și siguranța lucrătorilor și se protejeze, se protejeze de uh, uh, angajatori necinstiți. În ceea ce privește listele, eu sunt pentru liste închise. Fiindcă în momentul în care avem uh, un angajator în țara gazdă care are listă um, exhaustivă a documentelor ce vor fi cont- controlate și a obligațiilor ce trebuie respectate pentru a rămâne în uh, legalitate, cred că aceleași reguli trebuie să li se aplice companiilor și, angaj- și angajaților care uh, companiilor care își detașează lucrătorii. Iată de ce sunt pentru enumerarea acestor elemente într-o listă, dar închisă după mine. Aici e vorba de piața unică, să nu uităm acest lucru. Deci eu sunt deschisă aplicării sistemelor naționale, practicilor naționale și recomandăm acest lucru, mai ales în ceea ce privește controlele. Uh, dar, în egală măsură, suntem de părere că în directiva de executare ar trebui să se facă referire la nivelul de transparență al acestor practici și sistemele de informare cu privire la acestea pentru ca angajatorul să poată um, garanta siguranța lucrătorilor, cunoscându-și în deplinătate drepturile. În niciuna dintre discuții nu am uh, recomandat evitarea controalelor sau, sau sporirea numărului de controle. Controlele reprezintă un instrument de bază pentru descurajarea angajatorilor necinstiți, dar cred că acestea ar trebui să fie asemănătoare celor aplicate altor companii în țara gazdă. Articolul 12. Eliminarea acestuia după mine, nu schimbă starea de fapt. Dacă în 8 state membre există răspundere solidară, atunci eliminarea articolului 12 nu schimbă aplicarea acestui instrument. Eu am propus eliminarea articolului, fiindcă am vrut să evit o situație în care să introducem dispoziții privitoare răspunderea solidară doar uh, vis-a-vis -vis de angajatorii care își detașează lucrătorii. Eu am spus că doream să evit situația în care până la urmă s-ar putea alege între subcontractanți. Într-o situație de alegere a subcontractanților, s-ar uh, alege a subcontractanții unde unde aceste reguli nu se aplică. Atâta timp cât uh, răspunderea solidară s-ar aplica doar uh, angajatorilor care își detașează lucrătorii. Dacă se poate acest lucru, vreau să subliniez Comisiei faptul că eliminarea articolului 12 nu aduce atingere uh, stării de fapt din statele membre. Acum vreau să răspund comentariilor colegilor mei, domnului Hughes, de pildă, în ceea ce privește definiția țării gazdă. Uh, această sugestie este interesantă și sper să să-mi dați și o, și o formulare mai clară în acest sens. Ați vorbit și despre clarificarea relațiilor între agențiile de muncă. Noi am, uh, am, am făcut o propunere care să care să evite înmulțirea acestor companii cutie poștală 4A1. Poate nu este suficient dacă ați găsit o formulare prin care să putem evita crearea acestor, înființarea acestor companii cutie poștală care sunt foarte primejoase pentru lucrători, eu sunt gata să o primesc cu brațele deschise. Domnul, domnule Hughes, ați vorbit și despre o nouă listă de criterii pe baza căreia să aflăm dacă Um, un anumit lucrător este independent într-o țară, da, e o sugestie interesantă și va fi uh, luată în vedere. Dar vreau să vă spun că eliminarea articolului 12 păstrează status quo-ul. Nadia Hirsch. Aștept și de la tine unele propuneri în ceea ce este modul în care am putea să punem capăt activității necinstite a companiilor sau a angajatorilor și aștept cu nerăbdare discuțiile privind articolele 5 și 12. Domnule Schroeter, ceea ce privește bune, bunele practici, am discutat în nenumărate rânduri despre acest subiect. Bineînțeles, eu încerc să mă folosesc de experiența dumneavoastră în tocmirea raportului și aștept cu nerăbdare propunerea unor termene noi. Noi în Polonia avem uh, o zicală nu e bine să te grăbești, graba strică treaba. Uh, avem nevoie de informații la timp, fiindcă o companie care angajează o mie de oameni și apoi detașează 200 într-o altă țară, Iar după aceea Apoi apare unele greșeli, mă rog, da, doamna Steinberg, știu că dumneavoastră vă implicați în acest dosar și mă interesează, pe adevăr experiența dumneavoastră. Uh, avem uh, un uh, website, s-a propus și un, web, și un site internet cu informații, ar fi un, un element de control. De ce în engleză și cineva te aduce? Cred că e mai ușor așa să... Cred că e mai ușor așa. Așa roși pe cineva, o rudă, copiii să-ți traducă din engleză. Iată de ce am uh, ales uh, limba engleză. În ceea ce privește Evelyn, ce spuneai tu despre servicii, furnizarea de servicii și problemele aferente și dumpingul social? Condițiile de lucru pentru lucrătorii detașați sunt specificate pentru statele membre, deci aceste condiții trebuie să fie întrunite. Stabilite condițiile fiind de țara gazdă. Deci noi trebuie să ne asigurăm că aceste condiții nu permit dumpingul social sau nu aduc uh, nemulțumiri lucrătorilor. Uh, dragi colegi, spune doamna președinte, trebuie să trebuie să încheiem, fiindcă trebuie să ne mutăm într-o altă sală. La ora 5, fix. Două minute, un minut, un minut. Ok, Uh, pani McIntyre, uh, właśnie... Mm, Doamna McIntyre. Doamna McIntyre, ați vorbit și noastră despre site-ul internet, despre măsurile de control. Da, eu uh, sunt pentru aplicarea unor măsuri de control stricte, dar trebuie să știm care sunt. Alejandro. nimic nu m-ar, face mai fericită decât să avem uh, un standard european care să ocrotească lucrătorii. Dar avem 27 de state membre cu 27 de sisteme diferite și cu experiență diferită. Eu încerc să găsesc cea mai bună soluție în raportul meu. Dacă ai o propunere mai bună, te rog frumos să mi-o împărtășești. Doamna președinte, îmi pare rău dacă, dacă mai avem timp, vă mai dau cuvântul o dată mâine. Uh, Dar trebuie să ne oprim aici și îmi pare foarte rău. Îmi cer scuze, îmi cer scuze, domnule raportor. Termenul pentru depunerea amendamentelor 13 decembrie la 12. Acesta este Acestea sunt termenele acum. Vom analiza amendamentele pe 23-24 ianuarie, amendamentele de compromis pe 20 februarie, adoptarea la comisie pe 21 februarie și ajungem la plenară în aprilie sau mai. Acum trebuie să ne mutăm la o reuniune comune cu, comună cu Econ privind prezentarea studiului de creștere anual cu cei doi comisari, Laszlo Andor și Oliren, în sala 4Q1. Vă mulțumesc!